acestui grup, începând cu data de 20 iulie 2009, De asemenea, Partidul Popular European și uh, grupul socialiștilor și democraților și grupul verzilor și grupul conservatorilor și reformiștilor precum și grupul uh, uh, Liber Democrat, Europenilor Democrați din Europa, au uh, notificat o serie de schimbări în cadrul comisiilor și delegațiilor. Veți găsi numele acestea în procesul verbal al uh, sesiunii dacă nu se fac propuneri de schimbare sau nu se depun obiecții până la sfârșitul acestei sesiuni, acestea vor fi considerate aprobate. Cum spuneam, aveți lista de nume într-un document, deci nu voi mai citi eu acum numele propunerilor acestea de schimbări. Autoritățile judiciare italiene, pe de altă parte, au cerut ca imunitatea parlamentară a domnului Alberto Fiori să fie ridicată în legătură cu un caz judiciar în Italia, conform articolului 6.2 din regulamentul de procedură, această problemă a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice. Comisia Juridică, de asemenea, mi-a cerut să fac o corecție în ce privește